I would ask the colleagues... Vreau să vă rog să luați loc, pentru că vom începe votul în curând. So, when Mr. Liberatsky will get to his... Când ajunge domnul Liberatsky la locul lui, începem. În regulă. Deci, prima chestiune pe care trebuie să o lămurim este procesul verbal. Domnul Carver are un punct de ordine. Domnul Carver, vă rog. Thank you,